trebuie să modificăm ceva din punct de vedere uh, tehnic sau juridic și voi putea veni în fața dumneavoastră pentru a vă demonstra că acționăm în mod proactiv. Deci noi vom preîntâmpina evenimentele, nu vom reacționa la ele. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Încheiem aici uh, dezbaterea și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Dezbaterea privind întrebarea orală adresată Comisiei e vorba de criza provocată de norul de cenușă vulcanică. Περιμένουμε Schimbă acum uh, comisarii pentru a putea începe următoarea dezbatere. Deci începem acum dezbaterea. Doamna Țicău, aveți cuvântul. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Domnul Simpson se cere scuze pentru faptul că nu este prezent la această discuție privind criza cauzată de norul de cenușă vulcanică. Uh, din păcate, a fost reținut în Regatul Unit tocmai din cauza restricțiilor legate de norul de cenușă vulcanică și de aceea nu a putut veni la Strasburg pentru această discuție. De aceea voi vorbi numele său în această seară. Întrebarea orală în legătură cu criza uh, cenușii vulcanice este uh, relevantă astăzi în contextul uh, la fel de relevantă astăzi ca și luna trecută când s-a întrerupt traficul în majoritatea spațiului aerian internațional timp, uh, european timp de șase zile. Acum uh, ne confruntăm cu impactul financiar și consecințele acestui uh, întreruperi, dar și în legătură cu incertitudini legate de viitoare întreruperele traficului în, aerul, în, în um, spațiul european. Cred că s-au tras și unele învățăminte, dar este clar că reacția la nivel european trebuie să fie una uh, mai uh, hotărâtă. Confruntată cu provocări uh, necunoscute până acum uh, și cu întreruperea um, transportului aerian. Astăzi doresc să primesc asigurări că mecanismul pe care îl avem pentru a uh, reacționa la astfel de probleme sunt adecvate și că s-au identificat metode um, în ultimele săptămâni pentru a face acest lucru. Mă bucur că regulamentul privind drepturile pasagerilor a fost, s-a dovedit foarte importantă lasă de siguranță pentru a ne asigura că nu pasagerii vor fi cei care suferă consecințele financiare ale întreruperii traficului și că aceștia nu sunt lăsați la nesfârșit uh, în, uh, fără să poată să revină acasă. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, în legătură cu uh, compensații la adresa uh, industriei aviației, uh, rămân anumite întrebări. Ce face Comisia în legătură cu modul în care sunt tratați pasagerii și ce asigurări poate să dea că companiile aeriene se achită de obligațiile lor conform legislației? Situația actuală a arătat vulnerabilitatea pasagerilor companiilor aeriene din țări terțe și pentru care nu se aplică legislația privind drepturile pasagerilor. Cum propune Comisia să se rezolve uh, acest vid legislativ? Foarte devreme în această criză am recunoscut pierderile financiare majore suferite de industria uh, aeronautică. Probleme legate cu orice pachet de compensare la adresa uh, uh, aviatică aviatice trebuie să asigure compensarea anumitor sectoare din domeniul aviatic, nu doar a companiilor aeriene și ca măsurile trebuie să fie la nivelul întregii Uniunii Europene. Anumite state membre știu că vor avea atitudine mai favorabilă decât altele în ceea ce privește ajutarea financiară a companiilor lor aeriene. Ce asigurări poate să dea Comisia că să vă rog ocupa aceleași condiții pentru a se evita distorsionarea compensațiilor la nivelul statelor membre și pentru a asigura condiții egale pentru toți. Acum voi discuta problema cea mai presantă astăzi în legătură cu procedurile care există pentru definirea zonelor în care nu se poate zbura în uh, Uniunea Europeană. Închiderea spațiului uh, aerian uh, a atras atenția asupra procedurilor pentru definirea zonelor în care nu se poate zura, zbura. Uh, unii spun că statele membre sunt prea precaute în aplicarea zonelor în care nu se poate zbura și se spune că avioanele ar putea zbura mai sus și în zone cu densități mai mari ale cenușii decât se permite astăzi S-a subliniat în ultimele săptămâni nevoia unui abordări la nivel european, o abordare comună și nu o abordare diferențiată care, uh, pe care o observăm în momentul de față. Comisia trebuie să pună accentul pe colectarea datelor și pe metodologii pentru a avea o imagine mai clară în legătură cu riscurile cu care se confruntă avioanele care zboară prin nord de cenușe. Ce impact, impacturi au aceste informații asupra uh, restricțiilor actuale și în definirea zonelor în care nu se poate zbura? În fine, am văzut care este valoarea unei coordonări europene sporite în reacționarea crizei legate de norul de cenușe. În zonele în care uh, s-a recunoscut uh, importanța cooperării sporite, inclusiv accelerarea inițiativei cerului unic european și crearea unui plan uh, de mobilitate pentru a ajuta Uniunea Europeană să reacționeze mai bine la astfel de crize. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Țicău. Are cuvântul acum domnul Calas în numele Comisiei doamnă președinte doamnelor și domnilor aș vrea să vă ofer o actualizare a situației în urma erupției vulcanului din Islanda din perspectiva sectorului aviatic. Uniunea Europeană a fost grav afectată de erupția vulcanului Eyjafjallajökull volcanic contains many problematic Islanda. Cenușa vulcanică conține multe substanțe care afectează mai ales motoarele avioanelor. Și de aceea autoritățile naționale au fost obligate să ia măsuri conform standardelor internaționale. Deci au fost închise toate spațiile aeriene afectate. Uniunea Europeană trebuie să facă față problemelor și să țină cont de evoluția situației și de nevoia de a avea o abordare diferențiată și de niște proceduri diferite de gestionare a riscului. În weekendul din 17-18 aprilie, președinția spaniolă, Eurocontrolul și Comisia au luat uh, măsuri pentru a propune o abordare comună, coordonată. S-a cooperat cu statele membre și cu industria și în urma acestei cooperări vor fi găsite noi proceduri. Au fost găsite noi proceduri prezentate de, la Comisia Transporturi pe 19 aprilie pentru a putea redeschide treptat spațiul uh, aerian în mod coordonat pe 23 aprilie 2010. Ca urmare a acestor acțiuni imediate, Comisia întocmit un raport privind impactul uh, crizei uh, cenușei vulcanice asupra sectorului aviatic. Iar la reuniunea extraordinară de pe 4 mai a ministrilor de transporturi, documentul a fost uh, sprijinit de ministrii de transport. Am încercat de asemenea să facem față nevoii Uniunii Europene de a reacționa la o criză asemănătoare pe viitor în caz de nevoie. În ultimele 10 zile am văzut că situația încă nu e soluționată, vulcanul e în continuare activ și în continuare sunt închise anumite spații aeriene în funcție de condițiile meteorologice care afectează dispersiunea norului. Comisia va informa, bineînțeles, Comisia de Transporturi. Pot să vă spun care au fost primele măsuri luate. Celula de coordonare a crizei, așa cum a fost stabilită pe 11 mai 2010, vor fi numiți coordonatori pentru blocurile de spații aeriene, așa cum s-a stabilit pe 7 mai. De asemenea, Comitetul privind cerul unic a luat uh, măsuri pe 10 mai. EASA a fost însărcinată să definească niște standarde obligatorii privind toleranța motoarelor la norul de cenușă. Se va crea de asemenea un grup de lucru pentru a vedea cum pot fi îmbunătățite modelele de prevenire și de dispersiune actuală pentru situații asemănătoare. Comisia încearcă să facă față concluziilor și așteptărilor de la reuniunea de la Consiliul Ministrilor de Transporturi. Vă mulțumesc. Are cuvântul, au cuvântul acum membrii grupurilor uh, politice. Domnul Marinescu, în numele grupului PPE, 3 minute. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. Erupția vulcanică din aprilie ne-a arătat că traficul din spațiul aerian european este nepregătit să răspundă corespunzător în caz de perturbații neașteptate. Nu a existat coordonare, flexibilitate, utilizare la maxim posibil a condițiilor de zbor

Doresc să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsul dumneavoastră. Aan dat het punt inderdaad nog altijd actueel is, dat de gevolgen van... Trebuie să fim mai preciși. Grijpend kunnen zijn voor de mobiliteit. Trebuie să vedem care sunt consecințele cele mai importante pentru noi cetățenii, dar și pentru lumea economică. Doresc să fac și legătură cu ceea ce a spus uh, colegul. Uh, vor fi consecințe negative pentru toți cei care ar fi dorit să meargă în vacanță, bineînțeles. Trebuie să ne întrebăm uh, <laughs> cum putem face aceste transporturi mai eficiente, cum se poate rezolva mai repede criza. Trebuie să vedem ce trebuie să facem pentru o mai bună coordonare. Uh, în această săptămână să pot uh, clarifica anumite puncte în acest sens. Și apoi aș dori să știu care ar trebui să fie competențele acestui uh, organism de coordonare. În aprilie am înțeles că companiile aeriene trebuie să intervină, de asemenea aeroporturile și așa mai departe, dar deocamdată nu există Uh, mecanisme de informare a părților interesate, uh, a care se află încă uh, pe pământ, nu știu care sunt drepturile lor trebuie să se ia decizii care să fie la înălțimea dificultăților în coordonare. Sute și mii de pasageri care nu s-au putut întoarce acasă. Cum să uh, îi aducem pe acești pasageri acasă? Pasagerii continuă să fie un element foarte important în acest sens. Știm că s-au făcut multe și acest lucru este pozitiv având în vedere um, regulile în acest sens. E vorba de Eh, apar probleme și cu problemele eh, companiilor aeriene ale țărilor terțe care nu aplică eh, dreptul, drepturile pasagerilor din Uniunea Europeană în acest sens. Trebuie să vedem cum se vor putea aplica aceste reguli și la acest nivel. Uh, în uh, această săptămână, Italia a uh, dat o amendă companiei Ryanair. Nu știu ce fac alte țări, de exemplu Franța. E nevoie de măsuri structurale pentru ca celor unic european să devină realitate. Se pare că căile ferate nu sunt cu adevărat o alternativă, dar ni se spune că există alte sisteme inclusiv în ceea ce privește tarifele. Domnule comisar, cred că mai aveți foarte multe de făcut, dar vă mulțumim pentru sprijin oricum. Mulțumim, domnule Cadraui. Are acum cuvântul în numele liberalilor, doamna Messner. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kommissar, Sie, wir haben schon einmal... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Imediat după erupția vulcanului am avut o dezbatere în legătură cu această problemă și cu modul în care traficul aerian a fost afectat. Ne-am dat seama că avem nevoie de transportul aerian și nu e vorba doar de cetățenii afectați aici, e vorba și de transportul de mărfuri transportate pe calea aerului. De exemplu, BMW în Germania a avut probleme deoarece nu puteau primi piesele necesare. Deci am văzut cu toții că atunci când zborurile practic sunt întrerupte timp de câteva zile, situația se înrăutățește, înrăutățește din ce în ce mai mult și se poate ajunge chiar și la falimentarea companiilor aeriene. Acum, în ceea ce privește drepturile pasagerilor, s-a vorbit deja aici despre asta. Am văzut ce se întâmplă în situații atât de speciale. Trebuie să ne gândim la cetățeni, să facem tot posibilul pentru ei, să le oferim informații, să-i compensăm, să-i ajutăm cât mai mult și așa cum s-a, așa cum s-a legiferat la un moment dat. Acum aș vrea să mă refer la cerul unic european, pe care încă nu îl avem. Și tocmai asta am și văzut cu ocazia acestei crize, că nu avem cerul unic european. Însă cred că chiar dacă am fi avut cerul unic european, știm cu toții că nu am fi putut evita erupția vulcanului, însă am fi putut evacua mult mai bine pasagerii care erau blocați în uh, aeroporturi. Avem acum coordonatorul și sper ca în viitorul apropiat să avem într-adevăr acest cer unic european. Nimeni nu poate ști exact când, însă să nu uităm de asemenea că există și sectorul feroviar. Și aici, dacă ar fi existat mai multă coordonare, așa cum am cerut noi de foarte mult timp, pasagerii, călători ar fi putut ajunge mult mai repede acasă. Deci am văzut câte lacune există și în acest sector. Acum, în uh, alt rând, gestionarea crizelor. Avem Institutul de la Londra, care are competența de a da informații în caz de mișcări seismice. Și vulcanii au oarecare legătură cu acest lucru. Uh, au fost criticate de asemenea modelele de calcul făcute pe calculator. Însă eu mă întreb ce putem, afla, ce putem învăța de la SUA, de la Indonezia, de la Japonia, de la alte țări care au vulcani și care sunt pregătite mai bine. Noi practic am fost luați prin surprindere de această erupție și trebuie să facem tot posibilul pentru a fi la, la înălțimea situației. În Germania, de exemplu, se spune că e nevoie de o Uh, măsură de o măsurare a aerosolilor care indică activitatea vulcanului. Deci, deci ar trebui să facem tot posibilul pentru a ști mai multe. Are cuvântul acum doamna Lichtenberger în numele verzilor. Uh, Mulțumesc. Închiderea spațiului uh, aerian european a fost o măsură necesară, o, o măsură preventivă. După aceea și înainte de noua măsură de închidere a spațiului aerian a fost nevoie de un acord pentru rezolvarea acestei probleme și, din păcate, ă, trebuie să recunoaștem că am eșuat în acest sens, atât în ceea ce privește coordonarea măsurilor, evaluarea măsurilor care fusese întreprinse, cât și în ceea ce privește drepturile pasagerilor. A doua oară, tratamentul pasagerilor care au fost obligați să aștepte ă, zborurile întârziate nu a fost uh, mai bun uh, pasagerii nu au uh, beneficiat de suficiente informații și trebuie să rezolvăm această situație. Când se va stabili un plan în acest sens? Domnule comisar, în ceea ce privește partea financiară și um, compensațiile mm, vărsate de uh, companiile aeriene, nu ați răspuns clar la această întrebare. Cred că este o problemă extrem de importantă pentru că Uh, ea revine constant în dezbateri și anume cum am trebui să rezolvăm aceste dificultăți, cine ar trebui să primească compensații companiile aeriene care transferă fondurile apoi către pasageri, o companie, de exemplu, care a trebuit să aștepte piese de schimb care nu i-au putut fi uh, livrate la timp, ar trebui să beneficieze și ea de o compensație sau numai companiile aeriene? Sau de ce numai companiile aeriene? Trebuie să vedem care este impactul uh, asupra întregii economii și trebuie de asemenea să ținem cont de faptul că mm, uh, aceste companii aeriene beneficiază de subvenții constante în momentul în care se uh, elimină accizele pe cherosen. Mulțumesc, uh, doamna Lichtenberg. Domnul Jile, acum. Iespriekšētais kundze, es gribētu varbūt sākt ar, ar to, ka es gribētu pateikt. Aș dori să încep prin a mulțumi domnului comisar Calas pentru tot ceea ce a făcut în ultimele cinci zile putem spune că primele două, trei zile nu au fost cele mai bune în ceea ce privește acțiunea, dar cred că în total comisarul s-a descurcat foarte bine și deciziile Consiliului în legătură cu cerul unic uh, european uh, și coordonarea blocurilor funcționale uh, au fost luate la timp. În același timp, trebuie să înțelegem și presiunea din uh, lumea afacerilor, uh, din partea politicienilor, pasagerilor care au drepturi. Um, și um, temei, baza legislativă din statele membre în momentul de față în legătură cu deschiderea sau închiderea spațiului aerian. Dacă ar fi avut loc un accident din cauza cenușii vulcanice și dacă Comisia ar fi luat decizia greșită, um, nici nu ne putem închipui ce s-ar fi întâmplat în acest caz și atunci nu am discutat despre pierderi uh, materiale, ci despre responsabilitatea uh, persoanelor pentru o eventuală catastrofă, deci situația ar fi foarte diferită. Deci trebuie să tragem concluzii pe termen scurt s-au luat anumite decizii, dar bineînțeles, în ceea ce privește dreptele, drepturile pasagerilor, domnul Alcadraui a spus deja că mai multe companii aeriene nu au respectat drepturile pasagerilor și aici nu e vorba despre companii din țări terțe, e vorba de companii din Uniunea Europeană care și-au abandonat pur și simplu pasagerii și s-au gândit doar cum să facă economii. Trebuie să ne gândim mai bine la modul în care sunt aplicate drepturile pasagerilor în Uniunea Europeană. Altă provocare este una pe termen lung și anume cea legată de lipsa de intermodalitate între mai multe moduri de transport. Mulțumesc. Eh, Mulțumim. Merci, Madame la Présidente. Are cuvântul acum domnul Holicek. Cred că trebuie să reamintim un lucru. Domnul Enam, scuzați. Principiul precauției trebuie să aibă întâietate în astfel de situații. Însă, asta nu trebuie să ducă la niște decizii extreme care iar face pe cetățeni să considere precauția drept o tâmpenie, o inepție. Utilizarea unui vechi s-a folosit un vechi model meteorologic. Piloții însă spuneau altceva, să se trimită niște baloane pentru sondarea la înălțime în norul de cenușă. Uitați-vă la ce s-a întâmplat. Vipurile au fost uh, bine tratați, însă cetățenii au fost abandonați chiar de către guvernele proprii. Și de aceea cer să existe o comisie de anchetă parlamentară pentru a se vedea câte excrocherii s-au făcut cu ocazia acestei crize. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele Europei Libertății și Democrației, domnul Imbrasas. Un minut și jumătate. Gema pirmininke, gem colegos. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, domnule comisar. Nu voi repeta ideile care au fost deja exprimate de colegii mei în ceea ce privește erupția vulcanului, consecințele sale pentru pasagerii care au fost blocați în aeroporturi. Am uh, vorbit despre am înțeles că deciziile de implementare a cerului unic european sunt luate astăzi și Um, că coordonatorul își va intra în funcție la începutul lunii mai. Să sperăm că pe viitor vom reuși să gestionăm mai bine situații similare. Trebuie să ne asigurăm de acest lucru și în acest sens ar trebui să acordăm o mai mare atenție strategiilor necesare care să includă și niște um, modalități alternative de transport, așa cum spunea și colegul din Germania, de exemplu căile ferate. Să luăm țările baltice, de exemplu. Ocupăm o parte foarte mare din Europa și erupția vulcanică a adus în centrul atenției utilitatea căilor ferate și uh, proiectele în acest sens din zona baltică. Înțeleg că există situații similare și în alte regiuni, dar astăzi mă refer la zona baltică, la regiunea baltică. Cred că aceasta ar putea fi o soluție dacă asigurăm o legătură um, pe calea ferată cu Polonia și apoi accesul către Europa Occidentală, pentru că altfel am rămâne pur și simplu tăiați de sistemele centrale de transport din Europa. Sisteme moderne de transport pe căi ferate există cu siguranță în alte state europene, însă noi încă în regiunea Baltică nu dispunem de astfel de sisteme dezvoltate și aș dori să-l pe domnul comisar dacă există planuri de um, punere a accentului pe acest gen de proiecte de uh, modalități alternative de transport. Mă întreb dacă există o voință politică suficientă pentru ca o uh, criză, o, o criză similară să fie evitată în viitor. Mulțumesc, domnul de Grandes Pascual. Trei minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, domnule Calas, și pentru munca în această perioadă dificilă. E o dezbatere inevitabilă care cred că va continua. Vedem care sunt cifrele în negru și în roșu produse. Și să vedem cine au fost cei păgubiți. Pasagerii, 10 milioane de persoane, fără zboruri, fără să știe ce pot să facă. Am văzut cum aceștia au fost practic uh, lăsați de răstriște, directivele nu au fost uh, respectate. Și astfel ne gândim la necesitatea de a avea un fond pentru a face față consecințelor unei catastrofe globale ca cea provocată de, de vulcan. Companiile aeriene au pierdut 1,7 miliarde de euro. E, e, Agenția Europeană Aviatică a spus că doar la nivel european au fost niște pierderi majore a fost practic o lovitură în plus. Multe companii aeriene practic sunt în pragul falimentului. Turismul de asemenea a fost afectat. Au fost anulate contracte care fuseseră încheiate înainte de erupție. Pe de altă parte, s-au schimbat tendințele normale de încheiere a contractelor în domeniu. Concluziile sunt clare la nivel european nu avem instrumentele necesare pentru a face față unei astfel de crize. Și critica e necesară, autocritica e necesară. Însă e clar că nu putem să spunem că nimeni nu a fost responsabil. Cu toții au acționat târziu, uh, în mod ineficient. Statele au uh, acționat greșit. Instituțiile europene au întârziat patru zile ca să reacționeze și uh, reacția instituțiilor nu a dus la liniștirea celorlalți. Măsurile însă care au fost acum uh, anunțate sunt uh, bune, însă e nevoie de timp. Vedem că și în momentul de față există amenințarea de blocaj. Practic depindem de curenții aerieni. Și asta vă, vă spun eu, un spaniol, statele membre vor fi reticente, nu vor uh, implementa măsurile și e practic posibil ca acest vulcan să creeze foarte mari pagube, mai mult decât ne gândeam noi. De aceea trebuie să luăm decizii și să Implementăm de asemenea și măsuri alternative pentru a face față lacunelor existente și trebuie să recunoaștem un lucru. Instituțiile nu au reușit să, diagnostic, să facă un diagnostic și să soluționeze la timp o criză de o asemenea magnitudine. Vă mulțumesc, domnule de Grandes. Are cuvântul doamna Ela Sender două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte și eu vreau să-i mulțumesc domnului Calas pentru activitatea din ultimele zile. A fost o criză de mobilitate provocată de acest vulcan. Chiar și ieri în Irlanda și în Marea Britanie au fost uh, închise spații aeriene. Și din această criză am învățat mai mult. Tot sectorul a fost afectat, deci nu doar companiile aeriene, ci și aeroporturile și de aceea salut Comisia pentru viziunea integrală atunci când a stabilit compensațiile. Domnul Calas, domnul Almunia, domnul Tajani, de asemenea, a vorbit despre impactul asupra turismului. Deci salut această abordare a Comisiei. În al doilea rând, Știam că e nevoie de cerul unic european. Acum e urgent să-l numim pe coordonator cât mai repede și să înlăturăm obstacolele existente la Consiliu. De asemenea, trebuie să finanțăm sistemul SESAR pentru cerul unic european. Comisia ar trebui să ne spună ce reticențe au existat la Consiliul de pe 4 mai, deci trebuie să știm asta. De asemenea, Știm că anumite state membre investesc mai mult și asta nu-i bine, că e un, pentru că e un sector foarte competitiv. S-a vorbit de asemenea despre drepturile pasagerilor, despre reticențele de la Consiliu. Acum am văzut că trebuie revizuită punerea în aplicare și Comisia trebuie să fie practic uh, să nu permită nimic, să nu acorde nicio excepție a acestor companii aeriene care nu au tratat pasagerii așa cum trebuiau. De asemenea, cred că Comisia Europeană ar trebui să lanseze un proiect pilot uh, lansat de grupul meu pentru 2010. Birouri de informare pentru pasageri în aeroporturi, deoarece e foarte mare nevoie să se ia măsuri uh, potrivite pentru consumatori și, că, și pentru Uh, călători. Noi am spus că rețeaua feroviară e o alternativă. Am demonstrat asta în Spania cu trenul de mare viteză între Madrid și Bar- Barcelona. Acum știm că e nevoie de un sistem alternativ secundar de uh, mobilitate, așa cum se face în sectorul electric. Deci rețele transeuropene mult mai ambițioase. Vă mulțumesc, doamna Ela Sender. Dragi colegi, trebuie să respectați timpul acolo. acordat. Are cuvântul doamna Harkin, un minut și jumătate. Thank you, Madam President. My particular... Mulțumesc, doamnă președintă. Perspectiva mea se referă la impactul asupra aeroporturilor mai periferice, pe scump și asupra companiilor care se confruntă cu dificultăți uh, economice. Eu trăiesc într-o insulă care se află în spatele altei insule și pentru noi aeroporturile și companiile aeriene sunt foarte importante pentru mobilitate. Există foarte multe uh, aeroporturi regionale pe coasta vestică a Irlandei. Uh, Având în vedere proximitatea noastră față de Irlanda, ne confruntăm cu probleme foarte grave din cauza cenușii vulcanice. Uh, deci preferăm aeroporturile și cred că um, Comisia ar trebui să uh, promoveze acțiunile de susținere a aeroporturilor periferice, să dea dovadă de flexibilitate în acest sens și în plus există foarte multe companii aeriene care se confruntă cu dificultăți financiare, chiar și în urma acestei crize și să nu ne păcălim, uh, efectele sale nu vor dispărea foarte repede. Trebuie să ne uităm la modul în care Uniunea Europeană poate avea un rol constructiv atât în ceea ce privește mm, repartizarea echitabilă a finanțelor, precum și a mecanismelor pe care le avem la dispoziție. Este de asemenea important să mm, realizăm că este necesar să implementăm legislația existentă mm, poverile financiare sunt foarte semnificative pe umerii tuturor actorilor, pasageri și companii aeriene. Uh, problema este cine este responsabil și cine rezolvă această problemă a poverii financiare. Doamna Duron, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președintă. Um, Mă refer la sistemul de gestionare și coordonare a crizei, pentru că această nouă erupție a vulcanului ne readuce în fața unor probleme pe care le cunoaștem deja. Și, în plus, aș fi dorit de asemenea să pun accentul pe interoperabilitatea și sistemul de rezervare pentru căile ferate. Transporturile terestre și mai ales căile ferate trebuie să poată să se substituie mai ușor transporturilor aeriene atunci când acestea nu funcționează. Și nu numai uh, vulcanii pot cauza astfel de uh, situații în care transportul aerian nu mai funcționează, funcționează. Și acum aș dori să vorbesc și despre mm, problema de acoperire a riscului de către sectorul însuși și insist, cred că ajutoarele de stat de fiecare dată când sunt oferite sau de fiecare dată când uh, există o problemă devin foarte repede nesustenabile din punct de vedere bugetar și pot exista discriminări inacceptabile între companiile aeriene și în același timp discriminări și între beneficiarii de ajutoare și cei care sunt excluși de la aceste uh, ajutoare. Cred că trebuie să avem reguli prudențiale față de companiile aeriene, la fel ca și în sectorul bancar. Reguli care să le oblige să aibă niște asigurări obligatorii, asigurări care să acopere acest gen de riscuri, uh, punând uh, un sistem de reciprocitate în acest sens, uh, în ceea ce privește acoperirea riscului. Mm și în cele din urmă trebuie să ne asigurăm că aceste companii aeriene despăgubesc așa cum trebuie pasagerii afectați, dar fără să pună cheltuielile pe umerii contribuabililor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Giron. Doamna Foster, trei minute. Uh, doamnă președinte, domnule comisar, ne dăm seama de consecințele um, aceste întrerupere a traficului din cauza norului de cenușă vulcanică. S-au uh, anulat mii de voluri și milioane de pasageri n-au putut uh, să zboare conform planului. Bunuri uh, n-au putut să fie transportate deloc. companii mari și mici au fost afectate. Aeroporturile și companiile aeriene au, au suferit pierderi enorme. Uh, s-au pierdut peste 2 miliarde de euro. În acest caz, un lucru este clar. Transporturile aeriene sunt foarte importante pentru economia europeană și noi depindem de un transport aerian uh, pe care să putem conta și securitatea pasagerilor este elementul cel mai important. Aplaud um, decizia Comisiei Europene uh, de a reacționa în mod decisiv Comisia a recunoscut nevoia nu doar de a lua în considerare compensări financiare, ci și necesitatea um, grăbirii um, aplicării măsurilor din uh, SES-2. Riscul, după cum știm cu toții, face parte uh, din afaceri, dar acestea sunt consecințe excepționale. N-am văzut nicio uh, nicio astfel de întrerupere majoră a zborurilor de pe 11 septembrie încoace. Aș cere statelor membre să aibă planuri pentru a sprijini uh, companiile și industria aeronautică care nu poate să mai uh, facă față altor pierderi. Ce facem în viitor cu astfel de crize? În primul rând, um, companiile trebuie să se implice în discuții în legătură cu posibilele închidere spațiului aerian încă de la început. Pachetul Cezar trebuie să fie promovat în mod uh, logic. Încă am dubii în legătură cu crearea unui manager de, de rețea Ideea este plauzibilă, este posibilă, dar îmi pun încă întrebări. Care ar fi rolul exact al acestei persoane? Cui va răspunde aceste, această persoană? Cum ar îmbunătăți acest lucru situația actuală? Și dorim, doresc să avem o dezbatere serioasă pe această temă, domnule comisar, înainte de a se aplica legislație, pentru că reacția ar putea, uh, dacă nu, să facă mai mult rău decât bine trebuie să vedem uh, cum se abordează această chestiune în uh, Eh, și în eh, alte zone ale lumii. Americanii folosesc altă metodă pentru a calcula eh, nivelul de cenușe din aer. Poate putem învăța de la ei. Nu trebuie să uităm că în momentul în care se iau decizii în Uniunea Europeană în legătură cu închiderea spațiului, amerian, ehm, spațiului aerian, ehm, consecințele nu se opresc la frontierele noastre, trebuie să avem discuții cu vecinii. Ehm, sunt, noi eh, creăm politici, avem o responsabilitate pentru a avea o viziune strategică pentru aviația europeană, ținând cont de dimensiunea internațională. Trebuie să sprijinim măsuri pentru a îmbunătăți managementul eh, um, spațiul aerian și compensări și să promovăm uh, măsuri, balansa, uh, măsuri echilibrate și eficiente. Mulțumesc! Da, Are cuvântul acum domnul Pașca. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, domnilor și domnilor, închiderea spațiului aerian după erupția vulcanului islandez ne-a confirmat un lucru și anume că transportul aerian este foarte vulnerabil și nu doar uh, în situații ca cea de acum. Orice condiții meteorologice extreme cauzează mari dificultăți uh, companiilor aeriene atunci când acestea operează zboruri obișnuite și de aceea e important ca aceste companii aeriene să fie asigurate pentru a-și putea acoperi pierderile care apar în caz de situații excepționale. Costul acestor asigurări, bineînțeles, e inclus în prețul biletului de avion. Iar astfel pasagerii cumpără un bilet în care e inclusă și asistența necesară în caz de uh, evenimente extraordinare. Deci să mai spun asta un, încă o dată, domnule comisar, uh, Practic, pasagerii, atunci când își cumpără biletul de avion, plătesc companiile aeriene pentru a primi asistență în caz de evenimente deosebite. Și astfel, companiile aeriene sunt plătite de, la companiile de, de către companiile de asigurare. Cred că ar fi inacceptabil ca aceste pierderi să fie transferate acum uh, pe seama statelor membre și e normal ca statele membre, ca guvernele naționale să nu vrea să dea curs acestei uh, cerințe. Dacă am, s-ar compensa, dacă ar trebui să fie compensate acum companiile aeriene, doar companiile de asigurări ar trebui să facă aceste indemnizații. Acestea sunt contractele existente și acest lucru e valabil pentru toți cetățenii europeni. Dacă um, au un incendiu sau dacă grindina le distruge acoperișul, firma de asigurări plătește dacă au o asigurare. Și niciun guvern european nu ar plăti pentru a-ți uh, reface tu casa. Deci de ce ar trebui să plătească guvernele acum pentru pierderele pe care le-au avut companiile aeriene? E absurd. Deci dacă am avea un mediu de afaceri sănătos, nu ar trebui să existe nicio justificare pentru niciun fel de sprijin către companiile aeriene, sprijin din partea guvernelor, deci din partea cetățenilor. Vă mulțumesc, domnule Pasca. Are cuvântul acum pentru 3 minute doamna Șcridrevska. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie komisarzu. Mulțumesc, doamna președintă. În urma erupției din luna aprilie, traficul aerian a fost blocat în Europa. Sigur că n-a fost vina nimănui, însă au existat efecte negative asupra pasagerilor și asupra tuturor companiilor aeriene europene. Zeci de aeroporturi um, au, uh, în zeci de aeroporturi pasagerii au fost lăsați uh, să se descurce singuri, nu li s-au furnizat informații. Singurele informații pe care le-au primit uh, spuneau doar atât că spațiul aerian era închis. Sigur că nu putem să dăm vina pe nimeni pentru um, ce se întâmplă Uh, în, cu natura, însă trebuie să ne uităm la modul în care instituțiile europene responsabile pentru siguranța pasagerilor au reacționat. Și mi se pare că reacția lor nu a fost adecvată și a fost întârziată. Am asistat la un adevărat haos pe care pasagerii au trebuit să-l suporte. Nu li s-a spus nimic despre redeschiderea spațiilor aeriene și cred că acesta este un punct uh, slab, uh, o notă proastă pentru Comisia Europeană, pentru Uniunea Europeană și mă întreb ce uh, plănuiește să facă Comisia Europeană în cazul unor viitoare erupții vulcanice. Ce va face Comisia în cazul unei noi paralizii a sectorului aviatic? Cum va îmbunătăți informarea pasagerilor într-o situație similară? nu cred că ceea ce a făcut Comisia până acum este suficient. Domnul Danelis, un minut jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, închiderea a două aeroporturi importante ieri, Londra și Amsterdam, din cauza norului de cenușă, ne arată că ceea ce s-a întâmplat în aprilie nu a fost un eveniment izolat fără consecințe pe termen lung și fără riscul de a se repeta. Absența colegului Simpson de la dezbaterea de astăzi uh, face mai mult uh, zgomot decât prezența lui, dacă ar fi fost uh, aici. Ne aflăm într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic. Au loc fuzionări ale unor companii aeriene cu consecințe asupra personalului. Pierderile din sector uh, sunt de 400 de mii de dolari pe zi, cu consecințe grave asupra companiilor celor mai fragile. Nu avem instrumentele care să ne permită să evaluăm riscurile la nivel european și pentru a folosi toate datele pe care le au statele membre. Riscul uh, ca această situație de haos să se reproducă este real și trebuie să găsim mijloace pentru ca Uniunea Europeană să acționeze în mod coordonat în astfel de situații pentru a preveni dificultăți uh, pentru uh, pasageri și companiile aeriene. Are cuvântul acum domnul Gallagher, o minut și jumătate. Irlanda nu are o legătură cu continentul european și pasagerii de acolo au întâmpinat mult mai multe greșeli decât în orice alte stat membru. Vă dau exemplul meu. Cum am venit la Strasburg, a trebuit să iau feribotul până în țara Galilor, după care am luat trenul prin Marea Britanie și am ajuns până la Strasburg. E o călătorie tipică făcută de irlandezi. Iar uh, de la începutul iar din momentul în care s-au stabilit uh, blocurile funcționale, Lucrurile au început însă să se îmbunătățească. Eu salut introducerea conceptului de cer unic, declarația de la Madrid adoptată de președinția spaniolă, care a stabilit o foaie de drum pentru punerea în aplicare a acestei politici. Iar uh, comisia, comisarul, va fi un vârf de lance pentru aceste eforturi. De asemenea, autoritatea de control trebuie bine examinată Trebuie să se vadă care este rolul de coordonare. Ieri Irlanda și Marea Britanie au ajuns la un acord pentru a reduce problemele actuale. Acest nor de cenușă vulcanică nu cunoaște nicio graniță și ne-a adus aminte și de cât de puternică este natura. De aceea e nevoie de o politică comună a transportului aerian la nivel european. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Bacitis. Un minut și jumătate. Deci vă rog să respectăm uh, timpul alocat. Mulțumesc, comisare. Vulcaninė pelinų krizės mai paveikė visos Europos. Um, dragi colegi, uh, consecințele erupției vulcanice au uh, afectat, uh, i-au afectat pe toți transportorii uh, aerieni din Europa. Au fost uh, anulate foarte multe zboruri. 10 milioane de pasageri au trebuit să suporte consecințele. Consecințe care au fost neplăcute pentru țările din Europa de Est, pentru că acestea nu au alte modalități alternative de transport și s-au regăsit izolate, ceea ce ne atrage din nou atenția asupra necesității unor rețele mai bune de transport, un, niște rețele transeuropene, trebuie să creăm acest gen de sistem uh, în favoarea pasagerilor. Ca urmare, avem nevoie de o funcționare eficientă a sistemului de transport de pasageri trebuie să avem uh, modalități alternative de transport, mai ales în interiorul Europei. Trebuie să creăm uh, o adevărată uh, rețea de transporturi interconectată care să fie benefică pentru uh, pasageri și pentru economia noastră. Susțin de asemenea ideea de a avea interconexiuni suplimentare. Trebuie să le creăm, trebuie să sprijinim uh, coridoarele feroviare, feroviare crearea lor în Europa și în plus trebuie să fim Uh, mai atenți la căile ferate pentru că pot aduce beneficii pentru întreaga Europa, uh, aducând așadar valoare adăugată pentru pasagerii europeni. Mulțumesc, uh, spune doamna președinte, trecem la intervențiile spontane. Cer colegilor să nu depășească un minut Domnul Martin. Da, eu voi de... Vă mulțumesc. Eu mă voi referi la turism, un sector fundamental pentru insulele Canare, care primesc anual în jur de 12 milioane de turiști. Însă, pentru acest sector e nevoie de siguranță, iar situația pe care am avut-o, care ar putea să se repete, ar putea provoca pagube tragice pentru insulele Canare. Deci nu doar companiile aeriene, aeroporturile au avut de suferit, hotelurile, companiile de închiriat mașini, serviciile în general au suferit foarte mult. Din 15 pe 23 aprilie, 313.000 de um, călătorii au fost anulate cu un cost de zeci de milioane de euro. De aceea e nevoie de măsuri imediate. De exemplu, să fie deschise aeroporturile noaptea, fără costuri suplimentare, iar uh, cetățenii trebuie să fie tratați așa cum trebuie și să fie compensați. Nu voi critica ceea ce s-a făcut, însă, vă spun, asta se poate întâmpla din nou și trebuie să fim pregătiți. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Kadenbach, un minut. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, äh, ich möchte mich... Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Doresc să vă mulțumesc uh, pentru faptul că ați fost întotdeauna atât de constant în legătură cu drepturile pasagerilor. Uh, specula nu a afectat uh, doar sectorul financiar, ci și chestiunile legate de securitatea pasagerilor. Agenții, um, companiile aeriene au, avut, au fost generoase în uh, discursurile lor, uh, dar uh, nu și în fapte. Când venea vorba de um, ajutarea pasagerilor. Deci trebuie să ne continuăm eforturile în legătură cu drepturile pasagerilor. Am văzut în ultimele luni că nu toată lumea are acces la internet, comunicațiile telefonice au fost întrerupte, și știm că anumite grupuri de călătorii nu sunt uh, persoane foarte bogate care călătoresc tot timpul, ci doar turiști sau persoane în vârstă care nu uh, își cunosc neapărat drepturile. Domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, am cer scuze. Situația creată de cenușa vulcanică din Islanda arată uh, importanța sau gravitatea anumitor uh, fenomene naturale care, derulate la intervale periodice, pot cauza uh, probleme grave societății. Și am văzut cât este de important să avem o abordare preventivă. Sigur că nu putem preveni uh, astfel de fenomene, dar putem adopta niște măsuri care să permită reducerea impactului acestui gen de catastrofe. În același timp, nu trebuie să uh, lansăm inițiative legate de securitate dacă, de fapt, obiectivele noastre sunt diferite. Uh, este clar în urma acestei crize că trebuie să păstrăm în uh, sistemul public uh, sectorul aviat pentru a pune înainte de toate sig- mm, siguranța. Uh, doamna Bergman, un minut. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kommissar, wir mulțumesc. Doamnelor și domnilor, domnule comisar, am discutat astăzi despre dificultățile cu care se confruntă sectorul uh, aviației. Să nu uităm însă că siguranța pasagerilor e lucru cel mai important. Domnule comisar, eu cred că a venit momentul să ne gândim la niște alternative concrete. De exemplu, la rețelele de trenuri foarte rapide la nivel european, care produc și mai puține emisii. Domnul Rubic, mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și doamnelor. Cred că este important să ne gândim uh, și la viitor. Aceasta nu este o problemă strict europeană, este o problemă a aviației uh, la nivel internațional și trebuie să se spună foarte, ca cercetătorii în domeniul științei să spune foarte clar unde sunt problemele și de aceea s-a cerut domnului comisar să Uh, lucrez alături de Eurocontrol și de Consiliul European pentru Cercetare pentru a se face astfel de cercetări în legătură cu riscurile potențiale. Responsabilitatea este întotdeauna aceea a comandantului uh, de bord. El trebuie să știe ce trebuie să facă și să judece riscurile. Dacă riscul este prea mare, nu va spura. E nevoie de elemente obiective pentru a lua această hotărâre. Are cuvântul domnul Kelly. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sean O'Casey a fost un mare dramaturg irlandez care a spus că lumea e o scenă foarte ciudată. Dacă e să ne uităm la ce s-a întâmplat, Irlanda a fost afectată de această cenușă vulcanică. Dacă ne uităm mai încolo, vedem recesiunea care ne amenință economia. Eu am suferit ca mulți alții de pe urma cenușei vulcanice. Prima oară, ca să ajung acasă, am avut nevoie de două zile, am făcut și autostopul, a doua oară n-am mai putut să vin la ultima plenară, deci n-am avut cum să vin la Bruxelles și nici aici. Însă am învățat un lucru. E important să rezolvi un bilet la Eurostar. Însă atunci când ești în tranzit, nu ai de multe ori acces la internet pentru a face acest lucru. Deci ar trebui să existe îmbunătățiri în acest sens. Are cuvântul acum doamna Ayala. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun un lucru. Pentru a măsura cenușa, ar trebui să folosim toate tehnologiile disponibile. De la Toulouse ni s-a spus că există un sistem uh, detaliat de măsurare a compo- compoziției uh, atmosferice prin sateliți. Deci nu știm dacă s-a folosit în mod sistematic acest tip de informații care vine de la o firmă europeană, EADS. Deci, domnule comisar, s-a utilizat această tehnologie sau se va utiliza? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Ayali. Aici uh, se încheie procedura Catch the Eye. Are cuvântul domnul comisar pentru a încheia dezbaterea. Madam President. Stimați membrii, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru aceste intervenții foarte interesante și foarte detaliate privind problema erupției vulcanice. Am la dispoziție numai 3 minute la început, îmi cer scuze, aveam la dispoziție numai 3 minute. Acum pot să uh, intru în mai multe detalii. Dar totuși voi fi concis, nu vă faceți griji. Trebuie să vă spun că am trecut printr-o perioadă extrem de mm, interesantă și o perioadă extraordinară, uh, excepțională și ea se va repeta pentru că vulcanii vor erupe din nou. Asta este natura lucrurilor și nu e vorba numai de probleme cu vulcanii, e vorba de furtuni, uh, viscol uh, și tot felul de probleme cu care se confruntă sectorul aviatic. Este o parte din activitatea, face parte din activitatea acestui sector. Este vorba despre un risc uh, pentru care nu putem avea un singur responsabil. Nu companiile aeriene, nu guvernele, nu Uniunea Europeană sunt singurii responsabili. Uh, până acum, Uniunea Europeană nu are chiar nicio competență în reglementarea traficului aerian. Uh, și organismele interguvernamentale sunt cele care se ocupă pentru moment de această uh, problemă și autoritățile naționale. Și trebuie să vă spun că pentru a exclude sau pentru a preveni sau pentru a putea uh, anticipa tot ce se întâmplă în industria aviatică, acest lucru este imposibil. Riscurile trebuie să fie împărțite între clienții care decid să mm, beneficieze de serviciile aeriene, pentru că și ei trebuie să își asume o parte din acest risc. Trebuie să știe că aterizarea poate fi pusă în uh, pericol sau poate, fi, poate suferi din cauza viscolului, de exemplu. Am uh, participat la Eurocontrol și înțeleg că riscurile sunt reale. Nu putem uh, să ne așteptăm că vom găsi niște soluții științifice pentru aceste particule care pot fi periculoase pentru motoarele avioanelor. Uh, nimeni nu vrea Uh, să își asume uh, o evaluare prin care să spună că aceste particule nu sunt periculoase pentru motoare. Este un lucru foarte dificil și decizia de închidere a spațiilor aeriene a fost luată în conformitate cu regulamentele și regulile existente de către autoritățile responsabile. Și dacă cineva întreabă astăzi cine este responsabil pentru închiderea unui spațiu aerian, o să întorc întrebarea uh, și o să vă spun cine ar fi responsabil dacă spațiul aerian nu s-ar închide și s-ar întâmpla ceva. Pentru că există riscul să se întâmple ceva. Și când Eurocontrol a decis să analizeze mai multe abordări posibile, ei bine, decizia luată de ei nu a fost, nu, nu a fost deloc ușoară pentru că au decis să-și asume o responsabilitate enormă în numele uh, siguranței uh, sectorului aviatic. Siguranța avioanelor și siguranța vieților omenești au fost puse pe primul loc. Și cred că deciziile au fost luate într-un mod destul de rapid, având în vedere situația, uh, situația cu adevărat excepțională. În ceea ce privește viitorul, ideea cea mai importantă și unii dintre dumneavoastră au vorbit despre asta. Ce se întâmplă în Indonezia, ce se întâmplă în Statele Unite? Uh, astăzi piloții resping acest gen de noi responsabilități în Europa și traficul uh, aviatic în Europa este extrem de aglomerat și trebuie să existe o combinație între o flexibilitate sporită și um, date clare privind amenințările și riscurile posibile. Despre Indonezia nu știu, dar în Statele Unite sistemul este foarte simplu. Pilotul este cel care uh, decide ce să facă într-o astfel de situație. În Europa însă trebuie să creăm în primul rând o abordare comună, o metodologie comună de evaluare a riscurilor. Acum, în ceea ce privește pasagerii, Trebuie să spun că în mod constant am repetat în numele Comisiei că legislația privind drepturile pasagerilor trebuie să fie respectată. Este un mesaj foarte clar și din nou, punerea în aplicare a acestei legislații este în mâinile statelor membre, însă uh, am înțeles că majoritatea companiilor aeriene și majoritatea statelor membre au luat aceste lucruri foarte serios. Uh, Există și exemple negative care sigur că vor fi dezvăluite, dar în majoritate lucrurile au fost luate în serios și vom uh, uh, evalua situațiile în care drepturile pasagerilor nu au fost respectate sau unde s-au înregistrat uh, abuzuri și interpretări eronate. Dar, în general, vă spuneam că legislația privind drepturile pasagerilor a fost aplicată în mod corect și dacă legislația spune că pasagerii trebuie să beneficieze de informații, de un uh, tratament corect și de rambursări, nu compensații, pentru că termenul este diferit, având în vedere așadar situațiile excepționale. Există un program în curs, un program de amploare, programul Cerului Unic European și nu pot să dau vina pe cooperarea între statele membre în această perioadă, pentru că Consiliul de Transporturi a fost foarte cooperant și um, a luat decizii foarte rapid, decizii care în alte circunstanțe ar fi fost luate probabil pe o, un timp mai îndelungat. Și în ceea ce privește finanțele, consecințele financiare, regulile aici sunt foarte simple și foarte clare, conform documentului pregătit de, trei, de cei trei comisari responsabili și se spune acolo foarte clar că există ajutoare de stat care pot fi furnizate dacă un stat membru consideră că uh, există suficiente motive pentru justificarea uh, acordării de ajutoare de stat unei companii aeriene care are probleme. În ceea ce privește deci drepturile pasagerilor, toate aceste sume trebuie plătite de către companiile aeriene. Și dacă un stat membru consideră că o companie aeriană este într-o situație foarte dificilă, poate decide să-i acorde ajutor de stat. Dar acest lucru se poate face numai în urma unei evaluări foarte atente pentru a nu se crea nicio mm, bulversare a pieței și trebuie de asemenea să se asigure o abordare corectă a tuturor, uh, în ce privește toate companiile este clar că statul membru va trebui să analizeze foarte bine înainte toate cazurile eventuale de ajutor de stat. Și după cum spuneam la început, când s-a vorbit despre influențare, bine, cred că aceasta este îmi cer scuze, când este vorba despre asigurare, sigur că aici trebuie să vedem despre ce gen de produs este vorba și despre modul în care pot fi gestionate circunstanțele excepționale care duc la perturbarea uh, planurilor. Și sigur că economiștii analizează modalitățile de calcul ale pierderilor și este foarte dificil să definim uh, exact care sunt consecințele acestei uh, cenuși vulcanice și ce poate fi prezentat ca o um, cerere în numele acestor asigurări. Vom avea o întâlnire în curând în uh, cadrul Comisiei pentru dezvoltarea Uh, unei rețele de uh, modalități alternative de transport. Uh, sigur că trebuie să vedem ce este posibil de făcut, de exemplu cu căile ferate. Și am primit foarte multe informații interesate, interesante în ceea ce privește acele trenuri suplimentare care au fost um, instalate, însă, într-adevăr, informațiile legate de orare, de conexiuni rămân destul de insuficiente și una din prioritățile cele mai importante pentru viitor este de a asigura o mai bună informare asupra tuturor acestor posibilități alternative. Din nou, dacă se înregistrează o criză în sectorul aviatic, pentru a-i duce pe pasageri înapoi acasă sau pentru a-i duce uh, la destinație, ei bine, acțiunile vor depinde în continuare, în principal, de companiile aeriene și este foarte important să uh, se pună accentul și pe etapa de planificare pentru a se lua în considerare și alte modalități uh, de transport. Sigur că sunt multe lecții de învățat aici, lecții pe care le-am învățat și pe care le-am aplicat prin măsurile și planurile de creare a unui trafic aerian uh, integrat în Europa, însă, așa cum vă spuneam, din păcate, vulcanii nu ascultă de nicio regulă și nu putem uh, exclude astfel de evenimente excepționale care se pot înregistra oricând și trebuie să le luăm în considerare ca un risc și acesta trebuie să facă parte din uh, procesul de planificare a activităților noastre. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc domnule comisar. Dezbaterea se încheie aici. Următoarea sesiune.